Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erkläre. Dragi colegi, des, declar deschisă ședința solemnă pentru a 10-a aniversare a monedei euro. Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 herr premierminister und präsident der eurogruppe stimate domnule prim ministru președinte al grupului euro domnule juncker domnule președinte domnule Giscard d'Estaing, domnule președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet, domnule comisar, domnule Almunia, doamnă președinte a Comisiei Economice și Monetare, dragi colegi. Stimată doamnă Permaș Perez, doamnelor și domnilor, la 1 ianuarie 2009, moneda euro a avut 10 ani și astăzi sărbătorim a 10 aniversare, de cea monedei euro, care a constituit una dintre cele mai importante decizii luate în Uniunea Europeană până astăzi crearea monedei euro în momentul acestui moment de dezvoltare economică a Uniunii Europene era un lucru logic pentru a permite dezvoltarea în continuare a pieței unice. Acum 10 ani, eh, monedele a 11 state independente au fost înlocuite printr-o monedă unică. Mulți erau sceptici în legătură cu viitorul acestei monede unice. Această lansare cerea curaj și hotărâre acest lucru s-a făcut acum 10 ani și în 10 ani moneda euro a obținut încredere, încrederea din partea statelor care o folosesc și din partea altor țări, prezintă avantaje pentru cetățeni. Zona euro a, este un simbol de stabilitate și economiile din zona euro între care majoritatea schimburilor sunt intracomunitare, au rezistat în fața țărilor cu politici protecționiste. În ultimele luni, cu criza financiară, moneda euro a dat dovadă de faptul că este un factor de stabilitate, ne-a protejat de consecințele cele mai nefaste, cele mai grave crize financiare din anii 30 încoace. Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor centrale um, reprezintă factori de stabilizare. Fără acestea, situația economică a Uniunii Europene ar fi fost și mai gravă în toamna anului trecut. Iată, în Irlanda, de exemplu, o țară lovită puternic de criza financiară, a fost totuși uh, protejată datorită faptului că avea moneda euro. Uniunea economică și monetară reprezintă un pas irreversibil înspre integrarea economică și politică. Acest lucru înseamnă că o parte a Uniunii Europene favorizează o convergență ca membrii unei familii. Toți membrii zonei euro hotărăsc împreună care sunt cele mai bune decizii în interesul colectivității. Adoptarea monedei euro nu a avut doar consecințe la nivel economic și financiar. A reprezentat și un semnal al faptului că Uniunea Europeană este capabilă să pună în practică decizii importante pentru a dezvolta o politică pentru viitorul tuturor. Astăzi, această monedă unică este considerată de mulți cetățeni ai zonei euro unul dintre cele mai pozitive rezultate ale unificării europene, ale integrării europene. Acest lucru trebuie să continue și pe viitor. De aceea trebuie să facem eforturi pentru ca moneda noastră comună să fie stabilă. Este singura posibilitate pentru ca moneda euro să rămână factor de stabilitate, să reziste turbulențelor uh, din sistemul financiar mondial. Mai mult de jumătate din țările membre ale Uniunii Europene au adoptat moneda euro și acum câteva zile Slovacia a devenit al 16-lea membru al zonei euro. Am încredere în faptul că vom sărbători și alte aniversări ale monedei euro, că și mai multe țări se vor atora zonei euro și ambiția noastră este ca toate țările membre ale Uniunii Europene să respecte criteriile de stabilitate și să adopte moneda euro. Astfel, zona euro nu va avea decât de câștigat. Vom transmite un semnal tinerilor europeni în legătură cu faptul că există un viitor european comun. Astăzi, printre noi se află Domnul Valéry Giscard d'Estaing, fost președinte al Franței, îi urăm bun venit, precum și domnului prim-ministru al Luxemburgului și domnului ministru Helmut Schmidt din Germania, unii dintre arhitecții acestei monede comune. Bun venit, domnule Giscard d'Estaing! Mă gândesc și la Helmut Kohl, care, împreună cu François Mitterrand și Jacques Delors, și Jacques Santer au făcut împreună eforturi pentru a permite introducerea monedei euro. Sunt de acord cu Helmut Kohl care spunea în 1998 că o monedă este un mijloc de plată, dar este mult mai mult decât atât. Uh, reprezintă o parte a identității culturale și este și o măsură a stabilității politice. Haideți să ne gândim ce s-a realizat în Uniunea Europeană cu creativitatea noastră, dar și cu toate dificultățile pe care le-am întâlnit. Faptul că atât de multe milioane de oameni au reușit să aibă o monedă unică este un pas înainte important. Iată ce spunea Helmut Kohl. Doamnelor și domnilor, în numele Parlamentului European vreau să mulțumesc tuturor pionierilor monedei euro. Vreau să mulțumesc reprezentanții băncii, reprezentanților Băncii Centrale Europene, președintelui său, Jean-Claude Trichet, și predecesorului său, care ne-a părăsit, din păcate, mult prea devreme, Willem Teusenberg, pentru performanțelor lor istorice. Valoarea băncii centrale europene este recunoscută de toți. Trebuie să mulțumesc și lui Alexandre Lomfalusi, care participă în momentul de față la un colocviu de aniversare a monedei euro. Parlamentul și Comisia Economică și Monetară, condusă de Carl van Hugau, atunci, apoi eh, de Cristal Anțioplat, a pilotat eh, lucrările pentru a purta ca forță motoare acest proiect istoric. Astăzi, uh, Comisia Economică și Monetară este condusă de doamna Pervonș Beres, care se află la originea ceremoniei de astăzi. Moneda euro s-a născut acum 10 ani. Sistemul uh, băncilor centrale și Banca Centrală Europeană continuă să coopereze cooperează și cu Parlamentul European în mod excelent și vreau să mulțumesc pentru asta domnului Jean-Claude Juncker, președinte al zonei uh, euro și vreau să mulțumesc și președintelui Băncii Centrale Europene, domnul Trichet, pentru această cooperare foarte bună. Moneda euro este monedul nostru comun. Îi urăm mulți ani în continuare pentru a permite un viitor strălucit continentului nostru vă aflați aici cu toții. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru atenție. Und ich darf jetzt den der Europäischen Acum dau cuvântul domnului președinte al Băncii Centrale, domnului Trișe. Monsieur le Président. Domnule președinte, Domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați, este o mare onoare și o mare plăcere pentru mine să particip la această ceremonie care sărbătorește una dintre realizările majore ale Europei, adică moneda unică euro. Această idee care a corespuns nevoilor unei epoci nu mai aparține celor care au inventat-o, ci celor care o pun în practică. Există momente oportune pe care trebuie să știm să le așteptăm. Timp de decenii, moneda unică europeană nu a fost decât o idee împărtășită de unii. Pentru alții, cei mai mulți, ea nu se putea realiza sau era considerată ca ducând la eșec. Iată că astăzi ea este o realitate pentru sute de milioane de de concetățeni din Uniunea Europeană. Crearea monedei unice a fost considerată ca o etapă uh, decisivă pe acest uh, lung drum care duce la o apropiere tot mai strânsă între popoarele europene. Mă gândesc la părinții fondatori pe care i-am uh, văzut mai devreme în film. Mă gândesc la Robert Schumann, la Arsidul Gasperi, la Werner, la Polaris Cap, eh, SPAC și alții, cât și la toți oamenii de stat, la șefii de stat și de guvern, eh, care au fost niște europeni convinși, hotărâți și curajoși și uh, care sunt reprezentați de către uh, domnul uh, fost președinte al Franței, domnul Valéry Giscard d'Estaing, astăzi aici. Fără ei, euro nu ar fi existat. De la introducerea monedei euro, concetățenii noștri beneficiază de un nivel de stabilitate a prețurilor pe care de puține ori a fost atinsă înainte. Un avantaj pentru toți cetățenii europeni care protejează veniturile și economiile, încurajează investițiile, crearea locurilor de muncă și prosperitatea pe termen mediu și lung. Euro este un factor de dinamism pentru economia europeană. A îmbunătățit transparența prețurilor, a întărit schimburile comerciale, a favorizat integrarea economică și financiară. criza uh, financiară care uh, se apare în aceste uh, momente tulburi uh, va uh, fi în mare parte contra, uh, contracarată de către stabilitatea pe care ne aduce moneda euro. Dacă nu am fi avut o monedă comună, atunci nu am fi fost în stare să acționăm și să reacționăm atât de rapid și de eficient. Așa cum uh, uh, multe dintre, și multe dintre statele membre ar fi trebuit pur și simplu să își găsească singure propriile mijloace și mecanisme. Cred că putem să fim mândri de reacția promptă a Europei, a guvernelor și a uh, băncilor centrale care au demonstrat că chiar în timpuri foarte grele Europa este în stare să ia deciziile corecte. Datorăm acest, acest succes istoric nu numai uh, hotărârii și perseverenței acestor lideri vizionari pe care i-am menționat, ci și legăturii eficace care există între instituțiile europene. Parlamentul European a jucat un rol esențial. A fost prima instituție din Europa care a făcut propuneri pentru euro în 62 uh, și în ultimii 10 uh, ani de la stabilirea Băncii Centrale Europene, instituțiile noastre au menținut uh, un dialog foarte strâns și apropiat, care a um, însemnat mai mult de 50 de audieri ale membrilor Comisiei de Administrare Consiliul Administrare al Băncii Centrale Europene. Dialogul între Parlament și Banca Centrală Europeană este un lucru foarte important în ceea ce privește responsabilitatea, răspunderea și permite Băncii Centrale Europene să-și explice deciziile în fața Parlamentului și a publicului larg. În timpul acestor uh, ani, Europa s-a confruntat cu trei încercări majore. Stabilirea uh, și până crearea pe picioare a băncii centrale și uh, crearea unei noi monede stabile, capabile să inspire încredere. Ei bine, aceste provocări au fost depășite cu succes și Europa și moneda euro sunt stabilite astăzi în mod foarte solid. Dar nu este cazul uh, să ne uh, lăudăm și uh, să ne culcăm pe ureche, pentru că apar noi provocări care și rezolvarea lor va depinde de capacitatea noastră de a le face față. Criza financiară a demonstrat niște puncte slabe esențiale în sistemul financiar mondial. Noi jucăm un rol important pentru a găsi soluții la aceste probleme și pentru a regândi cadrul de reglementare. Apoi, soliditatea monedei unice depinde de politica monetară eh, spre stabilitatea prețurilor și de o serie de politici economice eh, solide eh, care provin foarte în mare parte din zon, grupul euro. Este vorba apoi de punerea în aplicare fermă și constantă pentru a face ca economiile noastre să fie mai productive și pentru a evita orice fel de devieri în zona euro. În fine, Extinderea care am, pe care am făcut-o la început uh, a fost 11 țări, acum iată sunt 16 țări în zona euro uh, și această extindere va continua. Este un, uh, o provocare care ne inspiră, dar care ne solicită foarte mult. Spun asta în numele Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene. Este vorba de niște reușite istorice, dar acum trebuie să vorbim despre noile provocări Bogart de răspunderea noastră pentru evoluțiile viitoare. Este nevoie de luciditate și de curaj uh, pentru a face față acestor noi provocări, pentru a veni cu idei solide și foarte puternice care să ne permite să progresăm în continuare pe calea uh, cea bună în Europa. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte Trichet, vă mulțumim pentru discursul dumneavoastră și pentru angajamentul dumneavoastră. Aș vrea acum să-i salut pe foștii președinți ai Parlamentului, domnul Robles, doamna Fontaine, Klaus Hans. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici astăzi. Und nun darf ich bitten, dass der Premierminister und Vorsitzende der Eurogruppe Am să dau acum cuvântul primului ministru al Luxemburgului și președintele Eurogrupului, domnul Juncker. Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. În ultimii 50 de ani, Europa a dat dovadă deseori de capacitatea de a formula obiective ambițioase, de a avea spiritul necesar și voința necesară pentru a implementa în mod coerent ambițiile pe care le avea. Uniunea Europeană este cel mai bun exemplu în acest sens. De asemenea, piața internă și procesul de extindere, deci acel punct de întâlnire al geografiei cu istoria europeană, de asemenea Uniunea Economică și Monetară, a cărei aniversare o sărbătorim astăzi, cea de-a 10-a. Scopul creierii Uniunii Economice și Monetare și introducerea monezii euro au asigurat întinărirea acestei uniuni. Aceasta a fost promovată de raportul Werner din uh, anul 70 și astfel s-a trecut prin sistemul uh, monetar european, crearea lui ECU și tratatul de la Maastricht din 92 și de asemenea trecerea prin criza sistemului monetar din 93, pe care n-am uitat-o. Toate aceste puncte importante din istorie au fost dificile. Și au existat uh, foarte mulți detractori ai monezii unice, indiferent că veneau din uh, domeniul uh, politic sau academic, mulți dintre bancherii centrali credeau că această uniune economică și monetară nu trebuia să se facă și nu putea să se facă și că dacă până la urmă s-ar fi realizat, această monedă ar fi fost uh, slabă și fără nicio putere. De aceea Trebuie să ne bucurăm de această 10 aniversare și să fim mândri de realizările noastre și să mulțumim celor care au creat moneda euro. Helmut Kohl, François Mitterrand, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing și mulți alții. Aș vrea de aceea aici să salut încă o dată viziunea de care au dat dovadă și determinarea lor, angajamentul față de Uniunea Europeană. Cei pe care i-am citat și mulți alții care i-au însoțit nu și-ar fi imaginat măcar succesul rapid al acestui proiect politic. De la 1 ianuarie anul acesta, 16 state membre participă la Uniunea Economică și Monetară și moneda este utilizată de foarte mulți cetățeni europeni. Semnul cel mai tangibil al integrării europene este acesta și este recunoscut acum în lumea întreagă. Euro este o adevărată ancoră de stabilitate, ne protejează cetățenii de consecințele cele mai nefaste ale crizei economice. După 10 ani trebuie să constatăm că euro este o adevărată reușită. Dar aniversările sunt importante doar dacă reprezintă o punte spre viitor. Și în ciuda indulgenței colective pentru a ne auto-felicita, cea mai importantă dovadă a coeziunii este crearea unui adevărat spațiu economic unic care ne așteaptă în continuare. Anul 2009 va fi un an foarte dificil pentru economia euro și pentru cetățenii europeni și vor exista foarte multe provocări cărora va trebui să le facem față atât la nivel intern cât și extern. Din punct de vedere al spațiului euro, guvernele vor trebui să reacționeze împreună pentru a face față crizelor și pentru a face investiții structurale în economie pentru a trece spre viitor. E nevoie de măsuri excepționale pentru o situație excepțională. Și nu trebuie să uităm că acel ecran protector reprezentat de moneda euro nu a căzut din cer. Economiile zonei euro au fost protejate pentru că acestea sunt o marcă de calitate și certifică o adevărată capacitate de implementare a politicilor macroeconomice prudente. Și aceasta pentru o creștere economică și o prosperitate a cetățenilor. Protecția pe care ne oferă euro are legătură directă cu credibilitatea noastră de a implementa această politică credibilitate care reprezintă punctul de plecare al Uniunii Economice și Monetare și va trebui să o prezervăm pentru a profita pe deplin de avantajele monedei unice. Din punct de vedere extern, trebuie să tragem lecțiile în urma crizei economice internaționale, pentru că există o relație între directă între criza actuală care s-a originat în Statele Unite și echilibru la nivel mondial. Absența transparenței și a responsabilității în sectorul financiar a fost un factor catalizator al acestei crize. Restabilirea stabilității economiei financiare la nivel global implică o reformă în profunzime a sistemului financiar și, de asemenea, eliminarea celor dezechilibre care există între consumul global și economiile globale. O reechilibrare pentru care trebuie să se coopereze între economiile din America, Asia și Europa. Și în ciuda progreselor deosebite care s-au făcut, totuși reprezentarea internațională a monedei euro este în continuare fragmentată și interesul comun nu este bine reprezentat. Aceasta face ca noi să nu ne putem asuma responsabilitatea politică pe care o avem și de asemenea economică și să putem avea beneficiile economice care ar decurge din Uniunea Economică și Monetară. Această Uniune este un proiect economic, este adevărat, însă în același timp Uniunea Economică și Monetară este un proiect politic. De aceea va trebui să profităm de cel de-al doilea deceniu al monedei euro pentru a face această restructurare pe plan intern. Vă mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank, Premierminister Jung. Mulțumesc, mulțumim domnule prim-ministru pentru acest discurs și pentru aceste angajamente asumate. Acum dau cuvântul domnului comisar Almunia. Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. La zece ani de la lansarea monedei euro, sunt sigur că o mare majoritate a acestui Parlament este de acord cu mine și pot afirma că în calitate de european sunt mândru de reușita monedei euro. Și vreau să felicit Parlamentul pentru această inițiativă de aniversare aici, în sala plenară a Parlamentului de la Strasburg, a celei de-a 10 aniversări a monedei unice. Euro și Uniunea Economică și Monetară reprezintă o adevărată reușită. Euro ne-a adus în acești 10 ani foarte multe beneficii pentru toți membrii săi și face acest lucru în continuare în mijlocul acestei crize profunde economice și financiare. Într-un timp scurt, în 10 ani, euro și-a câștigat o bine meritată reputație de stabilitate. Euro este cea de-a doua monedă ca importanță la nivel mondial și, grație rolului său în economia internațională, se poate compara, compara din anumite puncte de vedere cu dolarul american, ca fiind un adevărat instrument de comerț și mijloc de plată pe piețele financiare internaționale. Însă, în primul rând, euro aparține vieții de cotidiene a 330 de milioane de locuitori în 16 țări ale Uniunii Europene. Cu toții avem în buzunarele noastre acest simbol al identității culturale comune, pentru că euro nu este doar o monedă, este un element central al proiectului nostru european un element care ne reamintește în mod concret care sunt beneficiile derivate ale procesului de integrare, un proces care a început în urmă cu peste 50 de ani. Euro ne-a permis un nivel al inflației scăzut, de asemenea o rată dobânzii scăzută, într-un cadru macroeconomic care dorește să mențină stabilitatea. Euro permite dezvoltarea comerțului și a investițiilor în statele membre. De asemenea, a facilitat crearea a 16 milioane de locuri de muncă în ultimii 10 ani în zona euro, de trei ori mai mult decât ceea ce se făcuse în deceniul anterior. Euro a promovat integrarea financiară și dezvoltarea pieței unice, a protejat membrii eurozonei față de provocările din afară și a fost și este în continuare un adevărat pol al stabilității nu doar pentru economia europeană, ci și pentru cea mondială. Criza este fără îndoială o piatră de încercare pentru moneda noastră. Însă cei care se gândesc că Uniunea Economică și Monetară nu este pregătită pentru a face față consecințelor acestei crize, greșesc. Din potrivă, dacă n-ar exista moneda unică, efectele negative ale crizei ar fi mult mai puternice. Multe state membre s-ar confrunta probabil acum cu o situație de volatilitate a ratelor de schimb și, de asemenea, ar putea fi uh, ținta unor atacuri speculative față de monezile naționale. Ratele de dobândă ar fi mult mai mari, limitele și marja de, combati, de, de luptă împotriva acestor consecințe ar fi mult mai mică. Cadrul reformat din 2005 a ajutat guvernele naționale să-și însănătoșească conturile publice, reușind să se ajungă la nivelul cel mai scăzut al deficitului bugetar în ultimii 15 ani, ceea ce ne-a permis să facem față crizei în condiții mai bune. Comportamentul Băncii Centrale Europeană a întărit și mai mult în această criză reputația puternică pe care și-o câștigase deja în primii ani de viață ai Uniunii Economice și Monetare, adoptând măsurile necesare, conducând cooperarea cu celelalte bănci centrale din țările industrializate, Banca Centrală Europeană a fost un adevărat lider în acești ani și a împiedicat un adevărat, uh, o, un adevărat colaps financiar. Situația economică nu este cea pe care am fi dorit-o pentru această aniversare însă ultimele evenimente ne-au arătat și mai clar care sunt avantajele Uniunii Economice și Monetare, pentru că cei care nu aparțin încă zonei euro sunt din ce în ce mai atrași de această posibilitate. Acest lucru l-am văzut la Bratislava săptămâna trecută, când am spus bun venit Slovaciei în calitate de nou membru al zonei euro, cu numărul 16. Comisia Europeană și Parlamentul trebuie să lucreze în continuare cu statele membre, cu Eurogrupul, cu Banca Centrală Europeană și cu comunitatea internațională pentru ca economiile noastre să treacă pe calea economiei durabile. De aceea, recomandările formulate de comisie în raportul prezentat în urmă cu câteva luni în legătură cu primii 10 ani de viață ai monedei euro și care a fost dezbătut recent aici la Parlament, sunt și mai valabile decât erau anul trecut. E nevoie de o mai mare vigilanță bugetară. Aceasta trebuie extinsă și la alte aspecte macroeconomice. Trebuie să facă legătura între macroeconomie și reforme structurale. Trebuie să țină cont de aspectele externe ale euro și îmbunătățirea guvernanței economice și monetare. Toate acestea sunt axe principale pentru un al doilea deceniu, cel puțin la fel de reușit ca și primul deceniu de viață al euro. Domnule președinte, în încheiere aș vrea să aduc omagiul meu viziunii și ambiției părinților fundatori ai acestei monede. Imaginația lor și voința lor ne-au adus o monedă de care toți europenii sunt mândri. Acum trebuie să menținem această reușită și criza financiară a deschis practic un nou capitol pentru economia mondială. Economia europeană trebuie să joace în continuare un rol important și aceasta pentru a servi ambițiile comune ale tuturor europenilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, pentru acest discurs și pentru angajamentul dumneavoastră în cadrul Comisiei și în cadrul Uniunii Europene în general. Acum dau cuvântul fostului președinte al Parlamentului European și al Franței, domnul Valéry Giscard d'Estaing. Domnule președinte al Parlamentului European, domnilor președinți, doamnelor și domnilor deputați. Toți cei care au participat la nașterea monedei euro vă sunt foarte recunoscători Stimate domnule președinte Hans-Gert Pottering și dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați europeni, pentru inițiativa de a sărbători a 10 aniversare a monedei euro. Fac parte dintre cei care consideră că ar fi bine să nu se să nu exagerăm cu aniversările, dar această sărbătoare este justificată pentru că moneda euro este reprezintă cea mai importantă contribuție la construcția europeană uh, de la alegerea Parlamentului uh, prin vot universal direct în 1979. Am făcut progrese pe acest drum și poate că această comemorare nu reprezintă tot acest parcurs. Vreau să aduc un omagiu celor care au trasat această cale în Raportul domnului ministru al Luxemburgului, Pierre Werner, în 1970, putem găsi originea acestei idei, dar criza monetară din anii următori uh, și fluctuația monede, monezilor a dat naștere acestui, uh, acestei idei. Atâta timp cât cursul monezilor a, a fost fix, Uh, economia noastră europeană putea um, evolua bine în momentul în care monedele, monedele au început să fluctueze, apăreau probleme. Sub impulsul Franței și Germaniei din anii 1975-1980, la Bremen, acest oraș din nordul Germaniei, s-a luat hotărârea de a crea sistemul monetar european și de a introduce moneda de cont ECU, uh, precursoarea monedei euro. Acest proces a fost susținut de partenerii noștri din Benelux și din Italia. După o perioadă de ezitări între 1980 și 1988, de somnolență, aș spune, uh, Procesul a fost reluat prin crearea de către Consiliu al comitetului condus de Jacques Delors, care a permis semnarea tratatului de la Maastricht. Vreau să salut pe pionierii care au uh, făcut eforturi pentru ca acest proces să devină realitate. Prietenul meu, cancelarul uh, Helmut Schmidt și secretarul de stat Einstein, Guvernatorul Băncii Franței, atunci Bernard Clapier, coautorul declarației uh, lui Robert Schuman în 1950, domnul Lanfalussy, care uh, a contribuit cu experiența sa aproape unică la lucrările Comitetului pentru Uniunea Monetară Europeană pe care l-am creat împreună cu Helmut Schmidt pentru a relansa acest proces. Domnul președinte Jacques Delors Uh, care a continuat uh, în această activitate și negociatorii și semnatarii tratatului de la Maastricht, care, printr-un text de foarte bună calitate, care de altfel nu a fost modificat de atunci, afirma determinarea um, cancelarului Helmut Kohl și a președintelui François Mitterrand, precum și a celorlalți colegi ai lor cu toții împreună trebuie să le mulțumim tuturor. Acum, acesta a 10 aniversare, într-un moment de criză, ce putem să spunem despre moneda euro? Ce putem să-i urăm în această zi de aniversare? Mai întâi putem spune că reușita monedei euro a depășit așteptările. Nu doar prevederile adversarilor monedei euro, dar chiar și așteptărilor celor care au promovat această idee. Cei mai mari experți în domeniul monetar în anii 95-2000 erau cu toții sceptici în legătură cu reușita monedei euro. În 10 ani, moneda euro a devenit a doua monedă din lume ca importanță și, după cum s-a spus, una dintre cele mai respectate. Buna sa gestionare uh, a făcut din moneda euro un scut de apărare împotriva crizei și o bază pentru creșterea economică fără inflație. Fără moneda euro, Europa continentală ar fi fost uh, scuturată astăzi, uh, ar fi fost atacată de o tornadă monetară adusă de criza economică. În limitele puterii acestei monede, încercăm să facem față efectelor de depresie ale crizei uh, și încearcă să pregătească revenirea la o creștere economică fără inflație în momentul în care deficiturile publice greoaie vor trebui soldate. Și avem încredere în cei care conduc și gestionează Banca Centrală Europeană, care, încă de la începutul crizei, eh, au pus în slujba acestui proces întreaga lor experiență și felicităm pentru determinarea lor și pentru independența de care dau dovadă. Înainte de a încheia, două observații. Haideți să nu uh, cedăm tentație de a da monedei euro uh, o dimensiune mondială care ne-ar flata vanitățile, dar care nu ar face decât să multiplice riscurile. Moneda euro este o monedă a continentului european și uh, reflectă cultura sa, aceea de respect și stabilitate alături de celelalte monede mondiale. Nu cred că opinia publică trebuie lăsată să aștepte prea mult înainte de a reglementa sau de a schimba modul în care sistemul bancar al zonei euro este reglementat. Am putea, conform articolului 106 aliniatul 5 din Tratatul de la Maastricht, să facem apel la Banca Centrală Europeană pentru a regândi acest, acest sistem și pentru a supraveghea aplicarea sa. E nevoie de un impuls politic, de experiență și de un calendar pe care Banca Centrală ar putea stabili și pe care ministrii de finanța zonei euro, prezidați de dumneavoastră, uh, ar putea adopta și pune în aplicare domnule președinte, vom încheia prin a spune că simbolul integrării care este reușita monedei euro trebuie să ne dea curajul de a merge mai departe în construcția acestei Europe din ce în ce mai unite, pe care ne-o propun tratatele și pe care o punem în aplicare cu greutate. Trebuie să ne opunem prin dinamica succesului, fatalității eșecurilor și succesul astăzi aici are un nume scris cu litere de aur, euro. Vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor deputați. Monsieur le Président, domnule președinte, vă mulțumim nu numai pentru discursul pe care l-ați pronunțat, eh, dar în special pentru contribuția dumneavoastră istorie, istorică. Mulțumesc, domnule președinte Giscard d'Estaing. Și acum ajungem la raportor. Este vorba în primul rând de doamna Pervaș Beres, președinta eh, Comisiei Econ. Doamna Beres, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Euro este succesul unei uh, viziuni, a unei voințe politice. Nu este un uh, fruct al uh, pieții. Este dovada a ceea ce Europa știe să facă cel mai bine atunci când toată lumea contribuie și se mobilizează. Sigur că vreau să salut și doresc să vă mulțumesc în numele nostru, al copiilor noștri, al nostru, al tuturor, pe părinții fondatori și artizanii acestui succes. Cancelarul Helmut Schmidt, Vermeer, președintele Comisiei Europene, Jacques Delors, cancelarul Helmut Kohl, președintele eh, François Mitterrand, eh, eh, domnul Alexandru Lanfalerzi, Filip Mirștat și pe toți ceilalți pe care nu i-am menționat. Vreau să salut în același timp uh, ceea ce au făcut predecesorii dumneavoastră, ai mei, uh, cei care sunt încă uh, cei alături de noi astăzi și cei care nu mai sunt. Pentru că Acțiunea acestui Parlament a fost hotărătoare pentru trecerea la euro și pentru ca să nu ne preocupăm doar de transferul contabilităților bancare, dar și să ne preocupăm și de cetățeni, de felul în care cetățenii puteau să se obișnuiască să adopte această nouă uh, monedă. Și cred că aceste uh, acțiuni ale instituțiilor noastre pot fi salutate și trebuie să fie menționate. Vreau să mă felicit de asemenea de faptul că această uh, sărbare, mm, sărbătoare a putut să aibă loc aici, în Parlamentul uh, European, această casă a democrației europene, pentru că euro este în primul rând treaba noastră a tuturor, nu numai a băncilor, este cea a europenilor. Uh, anumite guverne, să spunem, nu vor să uh, doteze Europa cu anumite simboluri, dar europenii înșiși au adoptat euro ca un simbol de apartenență la Uniunea Europeană. Sigur că nu Uh, avem cu toții euro. Am fost înainte 11, acum suntem 16, așteptăm uh, să fim și mai mulți. Am totuși impresia că această criză îi invită și îi uh, determină pe unii să-și reanalizeze apartenența sau nu la zona euro. Cred că e cea mai bună dovadă de succes, pentru că Europa avansează ca de obicei, dovedindu-și eficacitatea și cu această ocazie constatăm că bilanțul monedei euro este unul în general general pozitiv. Unii care ezitau înainte, astăzi ar put, pot să constate că nu beneficiază de protecția pe care le asigură moneda euro. Trebuie ca Europa în domeniul economic și monetar să poată progresa în continuare pe baza acestor doi piloni, aprofundare și extindere. Dar o sărbare și o aniversare înseamnă și un moment uh, în care trebuie să privim spre viitor. Uh, și Europa uh, trebuie să se gândească la noi șantiere, nu pentru că nu ne-am fi gândit deja la ele, ci pentru că sunt încă în curs. În ceea ce privește cooperarea economică, aici Jean-Claude Juncker a descris dezechilibrele cunoscute. Nu este normal și în situația de criză actuală știm cu toții că dacă am progresat în lumea economică și monetară așa de repede cum am uh, atunci am fi într-o situație mult mai bună. Deci, haideți să tragem toate învățămintele. Nu este normal e, uh, să privim doar soldurile deficiturilor bugetare, ci nu calitatea e, uh, cheltuielilor publice, pentru că guvernele trebuie e, uh, să discute și să vorbească de politicile economice. Nu este normal ca statele membre e, să împrumute la rate atât de diferite atunci când au aceeași rată a dobânzii stabilită de Banca Centrală Europeană. La fel, în ceea ce privește supravegherea piețelor financiare, președintele Valerie Giscard d'Estaing a menționat articolul 105.6 uh, care reprezintă baza comună pentru progresul nostru. Cred că învățămintele acestei crize sunt acelea de a demonstra că Banca Centrală va trebui să aibă un rol în ceea ce privește supravegherea. Nu vrem să decuplăm supravegherea piețelor financiare și supravegherea uh, macroprudențială. Pentru asta însă va trebui ca și noi, uh, responsabilii politici, să ne gândim la acest echilibru pentru că dacă Banca Centrală Europeană va avea responsabilități întărite, atunci va trebui să vedem cum va funcționa acest echilibru de ansamblu în viitor. În ceea ce privește rolul internațional al euro, suntem de acord că nu trebuie să revendicăm uh, privilegiul exorbitant de a fi moneda de rezervă, dar nu este normal să fi uh, contribuit 10 ani pentru a construi această monedă și după 10 ani să continuăm să fim pasivi pe scena internațională și ca um, calea puternică a acestei monede să, pe scenă internațională să nu fie organizată mai bine. În fine, cred că moneda euro este mai mult decât o monedă. Este o chestiune foarte importantă pentru acest Parlament, pentru că este un instrument important pentru cetățenii noștri care traversează criza economică cea mai gravă de multă vreme. Trebuie să folosim această minunată realizare, acest simbol al Europei, pentru ca cetățenii noștri să traverseze această criză în condițiile cele mai bune cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă uh, colegă! Și acum, domnul Langen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Zece ani de la înființarea monedei euro. Într-adevăr, un lucru demn de sărbătorit. Cine ar fi zis în urmă cu 10 ani că euro s-ar fi dezvoltat așa cum a făcut și uh, cine ar fi afirmat acest lucru probabil că ar fi fost de râsul lumii. Cred că este o adevărată operă colectivă acest succes. Și mi-aduc aminte de cei care spuneau că nu este un proiect bun, că este o naștere prematură și acum știm cât de important a fost acest proiect la care au participat mai mulți. Mulți uh, vorbitori au omagiat aici părinții fondatori. S-a spus de asemenea că exista o posibilitate pentru ca Banca Centrală să creeze proiecte pilot. De asemenea, statele membre au intervenit. Tratatul de la Maastricht a fost important. Acesta a fost semnat doar la 2 ani de la căderea zidului. Tată, deci multe evenimente care au ajutat la proiectul euro. Doamnelor și domnilor, cred că Parlamentul și doamna Bereș a spus acest lucru în calitate de președinte a Comisiei Econ. Parlamentul, cum vă spuneam, a lucrat cu sârguință Până în anul 2002 și de-a lungul acestui timp au existat foarte multe propuneri, multe grupuri de lucru care au dat mărturie de munca Parlamentului. Ar trebui să îi mulțumim lui Carl von Fogau și Christa Hartzion-Platz care au lucrat în Parlament și au fost reprezentanții noștri în afară. Aceste proiecte au fost susținute de guverne și au avut cooperarea parlamentară necesară. Cu președinția doamnei Bereș dorim să avem în continuare același nivel al reprezentării. Știți, domnilor și domnilor, că Parlamentul a adoptat pe 18 noiembrie un raport cu foarte mare majoritate în care se vorbește și despre riscurile prezentate de moneda euro. Și vreau să spun câteva elemente care sunt importante din punctul meu de vedere. Euro este un adevărat succes, este un proiect unic, o politică monetară centrală condusă de Banca Centrală Europeană, pe de o parte, și pe de altă parte un aspect politic și financiar centralizat. Ce se va întâmpla pe viitor? Va trebui ca aceste două niveluri de responsabilitate să se articuleze și să se respecte și pe viitor. Pentru că fără un pact de stabilitate, fără o coordonare puternică a politicii financiare, riscurile vor continua în continuare și am putea evita aceste riscuri. De aceea aș vrea să adresez acum un apel statelor membre ale zonei euro și de asemenea tuturor membrilor ai Uniunii Europene. Trebuie să menținem această disciplină a cooperării și aceasta mai mult decât am făcut-o în trecut. Euro a creat un nivel de încredere mai mare și stabilitatea necesară. Euro a devenit cea de-a doua monedă de rezervă într-o epocă în care nimeni n-ar fi crezut acest lucru. El a dus la crearea unor reforme structurale în statele membre și aceasta a permis un program de dezvoltare a societăților și a statelor, un program însănătoșit. Mulți dintre vorbitori au precizat acest lucru. Există mai multe instituții, Consiliul Ecofin, grupul Euro, multe alte grupuri de lucru și multe dintre aceste instituții au creat condițiile necesare pentru a proteja euro. Ele au reacționat în mod independent, au cooperat de asemenea cu Comisia, cu Banca Centrală Europeană pentru a putea reacționa în mod eficient față de criza economică. Și cred că concluzia din punct de vedere politic este evidentă. E vorba de succese comun pentru aceste state care au o monedă comună, o piață internă comună, și care au ajuns la un nivel de integrare care poate să garanteze un anumit nivel de bunăstare și de pace. Însă, euro nu este un caz unic pentru viitor. Există o serie de propuneri concrete, există mai multe riscuri de care trebuie să țină cont. Riscuri pentru economiile naționale, pentru dezvoltarea salariilor, pentru deficitul public. De asemenea, riscuri pe care nu trebuie să le uităm chiar dacă aici sărbătorim cea de-a 10 aniversare. Și un alt aspect de care trebuie să ținem cont. Interesele din punct de vedere public sunt foarte diferite. Diferențele sunt din ce în ce mai mari și aceasta creează numeroase probleme pentru zona euro. Și ar trebui să vă reamintesc și un alt lucru în legătură cu extinderea zonei euro toți cei care vor deveni membri ai zonei euro vor trebui să respecte criteriile de la Maastricht. Și în încheiere, domnilor și domnilor, cred că cetățenii și-au dat seama ce a însemnat crearea monedei euro, care și-a adus contribuția unică la integrarea europeană, la integrarea durabilă a popoarelor noastre și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Vene Langen, iar acum vorbitor din partea grupurilor parlamentare, mai întâi Jean-Paul Cozet pentru grupul PPDE, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Republicii, domnule președinte al Parlamentului, domnilor comisar, stimați colegi, multe lucruri s-au spus până în clipa de față. Europa a devenit timp de 10 ani um, o continent sub semnul uh, monedei unice puternice. Acordul monetar de la Brema uh, și convențiile care au urmat uh, au dovedit că scepticismul inițial în legătură cu moneda unică europeană nu se justifică. Toți cei care au participat la această decizie și a căror nume au fost citate merită să fie felicitați călduros. Crearea monedei unice dovedește că Europa este capabilă, dacă există voința politică fermă, de a se lua decizii pe termen lung pentru un viitor comun uh, prosper. Această aniversare ne transmite un mesaj de speranță, mai ales în contextul actual. Trebuie să spunem că pentru concetățenii noștri, până Eh, recent, percepția euro era foarte diferențiată, contrastantă. Pentru unii, avantajul monedei unice era evident, alții, pe de altă parte, considerau că creșterea prețurilor îi se datorează. Dar să ținem seama că în anumite state a avut loc o inflație și, datorită intervenției Băncii Centrale eh, Europene, stabilitatea a putut să fie restabilită ca atare este posibil, oare, și în legătură cu creșterea prețurilor și să, ca la nivelul consumatorilor să nu existe o vigilență. În ce privește exteriorul acestei zone, să ținem seama de faptul că euro s-a uh, fortificat în raport cu dolarul. Există uh, și o politică a dobânzilor care a fost uh, destul de ridicată, dar în clipa de față criza a modificat aprecierile inițiale. Toată lumea este conștientă de faptul că euro este un element determinant pentru a preveni uh, efectele negative ale unei crize globale. Deciziile sunt decizii pertinente care au fost luate și au fost saluate de toată, salutate de toată lumea fie inițial se spunea că fiecăruia uh, moneda sa națională, dar în cazul acesta cred că s-ar fi ajuns la o criză monetară și inflația ar fi devenit inevitabilă. Este nevoie de o coordonare a politicilor economice, trebuie să respectăm principiile pactului de stabilitate și de creștere economică. În clipa de față, sigur că uh, trebuie să fie acceptate anumite excepții, dar uh, toate măsurile excepționale trebuie să fie limitate în timp. Finanțele publice și politicile economice în subsemnul calității sunt absolut necesare pentru a garanta eficiența, competitivitatea, creșterea economică și soliditatea monedei noastre unice euro. Mulțumesc Uh, Jean-Paul Gozes, iar acum Robert Goebbels din partea grupului social-democrat 5 minute. Président. Domnule președinte, în aceste vremuri incerte este important să ne putem baza pe o valoare sigură și anume euro. După cum am subliniat și în perioada de pregătire a aderării la moneda comună, pot să spun că există dubii și ezitări din partea anumitor state membre care trebuie să uh, consolideze cooperarea în domeniul euro. Principalele două realizări ale Europei rezultă din voința statelor membre care este palpabilă pentru toți cetățenii noștri. Mă gândesc la tratatul Schengen aici, care a fost pus în aplicare datorită uh, inițiativei Franței, Beneluxului și Germaniei. Astăzi Elveția s-a alăturat spațiului Schengen, dar uh, britanicii uh, încă nu au făcut acest lucru. Mitterrand a fost numit uh, părintele politic al Europei chiar dacă lucrurile au început să se pună în mișcare la, odată cu Jacques Delors. Prima lecție care rezultă este că toți cei care doresc o Europa mai bună nu trebuie să se teamă de acțiune interguvernamentală, mai ales dacă există o coaliție a statelor care doresc cu adevărat să ajute la dezvoltarea Europei. Tratatul de la Plun permite lupta împotriva criminalității organizate și este un exemplu pentru o astfel de cooperare consolidată, un exemplu pozitiv pentru Europa. În momentul în care tratatul constituțional a fost îngropat datorită unui, unei ciudate coaliții, în momentul în care există probleme cu tratatul de la Lisabona blocat la Lisabona, la Irlanda și poate și în Cehia, trebuie să ne bazăm pe această cooperare consolidată europeană. În orice caz, atractivitatea euro rămâne valabilă. După Slovenia, Slovacia se alătură și a acestui spațiu. Există alte țări care uh, regretă faptul că nu pot proteja de scutul oferit de euro. Putem uh, să ne gândim și la splendida izolare a Regatului Unit în fața de gringoladei uh, financiare, care se bucură de statutul pe care îl conferă moneda lor, euro, datorită acțiunii uh, Băncii Centrale Europene a devenit în 10 ani moneda, o, o a doua monedă importantă din lume în tranzacții internaționale. Sigur, dolarul rămâne rege și constituie în continuare o valoare de refugiu. Dar datoriile acumulate de Statele Unite uh, subminează din ce în ce mai mult capacitatea acestei puteri economice de a-și onora angajamentele. Lumea financiară se uh, îndreaptă acum către un duopol, dolar-euro. Orice duopol monetar duce la o ajustare de paritate uneori brutală. În această perioadă de recesiune, lumea are nevoie de stabilitate, de siguranță și uh, de deschidere. Euro va reprezenta un element central al acestei stabilități. Banca Centrală a făcut ceea ce trebuia să facă atunci când a fost confruntată cu această criză made in USA. Cum a spus Jacques Delors, euro este scutul pentru întreaga Europa. Până aici, euro nu a dinamizat suficient economiile europene. BCE nu se ocupă doar de politica monetară. Comisia este doar un consultant de lux care face propuneri uh, de cele mai multe ori utile, dar adevărații actori economici rămân statele membre care însă nu acționează în mod grupat. O coordonare eficientă a forței economică a celor 27 de state membre poate produce miracole. Eurogrupul în ciuda eforturilor lui Juncker, rămâne deocamdată doar la nivelul discuțiilor informale. În primăvara 2009, se vor face anumite eforturi pentru o concertare economică și monetară între Uniunea Europeană și Banca Centrală. Răspunsurile uh, privind Deutschenberg au fost îngeroase și uh, Banca Centrală se pare că a fost uh, în situația de a reacționa ex post. BCE este și va rămâne independentă în uh, stabilirea politicii monetare, dar independența nu interzice un dialog constructiv între instituții Uh, în vederea apărării intereselor uh, tuturor europenilor. Și nimic nu împiedică statele membre să se organizeze mai bine în ceea ce privește coordonarea reală a politicilor lor economice, fie în interiorul Uniunii uh, și mai ales în ceea ce privește reprezentarea externă a Europei. Mulțumesc! Cher Kollege, für die liberale Fraktion Wolf Klintz, vier Minuten. Din partea grupului liberal Wolf Klintz, patru minute. Domnilor președinți, domnule comisar, stimați colegi, regret că uh, participă la această festivitate un număr relativ mic de scrisori pentru, de, de uh, deputați, pentru că este uh, un eveniment istoric în momentul în care am uh, hotărât să introducem euro, um, s-a crezut că nici măcar problemele logistice legate de, de um, dificultățile pe care le vor întâmpina băncile nu vor putea fi surmontate. E bine, s-a dovedit că uh, acele provocări nu au fost o mission impossible, ci faptele dovedesc că moneda unică europeană a devenit un fapt, am realizat un fel de mică minune politică. Și uh, s-a dovedit că este adevărat că cine în probleme europene nu crede în minuni, nu este realist. Statele uh, membre uh, au crezut că uh, introducerea monedei unice va duce la uh, creșteri substanțiale ale prețurilor. Nu s-a întâmplat acest lucru. Într-un fel, euro este unul din puținele simboluri europene pe lângă imn și pe lângă uh, drapelul european pe care le avem și care demonstrează integrarea continentului. Economiile europene, sigur, în acești 10 ani au evoluat într-un context destul de liniștit până uh, recent. În primii 10 ani ai euro, rata inflației în zona euro um, a fost de uh, maximum 2%, uh, ceea ce uh, Uh, corespundea obiectivului pe care ni l-am stabilit. Anterior, când am avut marca, am avut o inflație uh, medie de 3% pe an. Deci, iată care uh, este calitatea euro. Dar adevărata calitate, moneda unică, va trebui să și-o demonstreze acum, într-o perioadă de criză. Și am dovedit că am putut acționa foarte hotărât. Banca Centrală europeană a acționat hotărât și demonstrează și vis-a-vis -vis de dolar că independența politică a băncii îi permite să acționeze inteligent. După ce sectorul bancar a primit un fel de umbrelă de protecție din partea uh, unor state membre, acum uh, trebuie să uh, încerce să uh, diminueze efectul crizei asupra economiei reale din diversele țări. Pentru că uh, riscul este, având în vedere diferențele economice dintre statele membre, uh, să uh, creăm fisuri în convergența existentă până acum datorită monedei unice, este important ca pactul de stabilitate și de creștere economică să nu fie astfel fisurat, ci să rămână în continuare valabil. Este necesară o reformă structurală, iar uh, Comisia în acest sens va trebui să acționeze. O nouă sarcină va reveni băncii centrale europene în anii următori. Datorită crizei am învățat că este nevoie de un fel de supraveghere europeană asupra pieței financiare, iar Comisia și-a declarat disponibilitatea de a-și asuma și o asemenea sarcină de a înființa un fel de sistem central de supraveghere. Zona euro trebuie fortificată în continuare. Euro va trebui să poată să vorbească într-o singură voce. Dar un lucru este valabil o monedă uh, comună, fără o politică economică și fiscală comună, uh, rămâne riscantă. De aceea, Uniunea Europeană uh, va fi în continuare confruntată cu provocări crește șomajul, există o migrație și o deplasare demografică în cadrul Uniunii Europene. Zona euro va putea să facă fața acestor provocări doar dacă politicile economice din interiorul statelor membre se vor integra mai bine. Mulțumesc colegului Clinț din partea uh, Uniunii Europene a Națiunilor, președinta Cristiane Muscardini pentru 3 minute. Dente. Mulțumesc, domnule președinte. După 10 ani, spațiul în extindere al euro, în schimburile internaționale și utilizarea sa ca valută de rezervă demonstrează că a devenit o monedă importantă în lume și garantează stabilitatea monetară, contribuind la integrarea economiilor statelor care au adoptat această monedă. Există anumite erori de evaluare care au creat probleme cetățenilor, dar moneda euro rămâne o adevărată monedă de schimb. Au fost efectuate controle uh, cu ajutorul eurolui asupra mm, costurilor euro se uh, menține fără războaie, fără hegemonii politice. Rezultă din libera convergență a 11 guverne care au crezut în posibilitatea creării unei unități, unei uniuni politice și monetare ca pas esențial pentru a ajunge la acea uniune politică, care, din păcate, însă rămâne un deziderat, s-a folosit moneda unică. Există beneficii generate de un sistem care nu a prevăzut însă uh, modalități de a um, ghida accelerarea procesului de mondializare și marile schimbări care apar în regiunile de schimb la nivel internațional. Euro a permis trecerea, depășirea unor dificultăți, printre care și criza cu care ne confruntăm în prezent și ne-a protejat de tensiunile care au apărut pe piață. Dacă n-am fi avut moneda euro, am fi repetat și mai rău experiența din 92. La cea de-a 10-a aniversare, Salutăm cu mare satisfacție aderarea Slovaciei la zona euro, a 16-a țară care a aderat. Pentru a ne confrunta cu criza actuală, măsurile luate de Comisie și de Banca Centrală au uh, dus la uh, limitarea crizei, dar continuăm să susținem, cum am făcut de mai multe ori în această instituție, că e de neconceput să existe o politică monetară care să rezulte din politica economică. Situația uh, reală este oarecum ciudată. 16 state cu o monedă unică, dar 27 de state care sunt coordonate cum se poate de către uh, comisie, care se confruntă cu 11 state cu moneda națională. Uh, E imposibil să coordonăm o politică monetară cu o politică economică, care de fapt nu există. Dar dacă instituțiile responsabile cu politicile economice din statele noastre nu colaborează cu Comisia și cu Banca Centrală, Uniunea Europeană se va confrunta cu noi dificultăți pentru a face față în același timp nu doar crizei, ci și provocărilor prezentate de lumea externă și de procesul de, mondial, de globalizare. Sperăm că experiențele recente să ne, să ne convingă să facem schimbări, să ne axăm pe economia reală și să avem o mai mare coeziune între Banca Centrală și instituțiile europene relevante. Criza energetică una foarte recentă, ne-a demonstrat că existența unei politici economice comune nu mai poate fi amânată și dacă există voință politică, apariția, formarea acestei crize va rezulta tocmai din nevoia de a consolida moneda euro. Mulțumim pentru verzi acum ale de piață. Mesdames et Messieurs les Doamnelor și domnilor, domnule președinte, domnule comisar, aș dori să amintesc cum anume în 1992, în momentul în care votul francezilor pentru tratatul de la Maastricht a fost pus sub semnul întrebării, atunci Jacques Delors a intervenit în uh, adunarea generală a verzilor, uh, care putea oferi 1-2% necesare pentru vot și am spus că trebuie să votăm în favoarea euro, după care vom avea o Europa politică. Pentru că dacă Europa politică nu se realizează pentru a controla uh, moneda euro, atunci povarele nu vor accepta niciodată acest lucru. La momentul respectiv nu ne-a convins, uh, tratatul la Maastricht a fost adoptat, însă Europa politică nu s-a creat. Și iată problema cu care ne confruntăm astăzi. De ce eram noi la momentul respectiv împotriva monedei euro? în principal pentru două motive. Mi se părea că acele criterii de la Maastricht vor fi dus Europa în mai puțin de 10 ani la o politică de recesie și că în al doilea motiv este modul în care politica monetară era integrată în politica generală prin tratatul de Maastricht, mi se părea insuficientă și asta în numele independenței Băncii Centrale Europene se făcea o separare între politica monetară și celelalte politici. Trebuie să vă spun foarte sincer, astăzi că Chiar dacă nu sunt încă convins de uh, conținutul tratatului de la Maastricht, sunt ca și ceilalți uh, colegi ec- ecologiști, sunt sedus de modul în care a evoluat legislația uh, Uniunii Economice și Monetare. Trei mari schimbări au intervenit. Mai întâi, s-a fixat stabilitatea prețurilor uh, un pic sub, dar aproape de 2%. Acest obiectiv mi s-a părut la început oarecum de neatins. Uh, Uh, astăzi vedem că există o anumită tendință a unor state membre de a-și reduce TVA-ul și este clar că fixarea acestui obiectiv de 2% nu mai este o clauză ostilă. Dacă nu am fi obținut această cifră de 2%, am fi avut riscul unor uh, dobânzi uh, foarte mari și asta în mod involuntar. În al, a doua mare reformă, bineînțeles, este reforma Pactului de Stabilitate care a intervenit în 2005 și care ne permite astăzi să avem uh, o politică adecvată. Și cea de-a treia schimbare o reprezintă transformările care au avut loc în practică, și anume dialogul permanent, ilustrat aici, în această sală, între domnul Almunia, domnul Trichet, domnul uh, Juncker, domnul Barroso, este pur și simplu contrară dacă este să examinăm conținutul tratatului de la Maastricht. Eu consider că această formă de cooperare între domnul Trichet și domnul Almunia reprezintă o evoluție pozitivă, o evoluție pe care ne-am dorit-o. Și ce ne mai rămâne de făcut? Uh, ne mai rămâne de aplicat uh, aspectele pozitive conținute în tratatul de la Maastricht. Avem o adevărată problemă în ceea ce privește definirea uh, ratei um, de paritate. Această rată este atribuită Consiliului, însă trebuie să găsim mijloacele potrivite pentru ca acest Consiliu să fixeze odată pentru totdeauna această rată care să nu rezulte din alegerile făcute de Banca Centrală Europeană, ci să fie o adevărată politică industrială. Trebuie să găsim instrumentele necesare pentru aceasta. În al doilea rând, ce ne mai rămâne de făcut? Obiectivul Băncii Centrale Europene nu este de a avea o rată aproape de 2%, ci de a aplica politica europeană, și anume cea stabilită pentru Lisabona. Trebuie să avem o politică de refinanțare și de reinvestiții pentru datoriile private și asta din partea băncii centrale pentru a atinge obiectivele Lisabona. Și în al treilea rând, și s-a spus deja acest lucru, e nevoie de autoritatea europeană, iar Banca Centrală Europeană este cea mai bine plasată pentru a realiza acest lucru. Stimate colegi, stimați colegi, în câteva minute va trebui să-l salut pe președintele Letoniei, după aceea el urmează să țină un discurs aici. Ca atare, pentru câteva minute, cineva îmi va ține locul aici, mai există trei lor de cuvânt, Deocamdată, uh, Liga Ferreira, trei minute. E lamentabil că nu se aproveite este momento para uma profunda reflexão sobre as consequências da aplicação. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să profităm de această ocazie pentru a analiza mai îndeaproape modul în care moneda euro a fost implicată în politici neoliberale și care au dus uh, la problemele grave cu care ne confruntăm astăzi și care au contribuit la inegalități, la apariția uh, locurilor de muncă precare și care au dus la uh, o înrăutățire a situației generale a populației europene. Stabilitatea prețurilor, condițiile acestui pact de stabilitate nu pot servi de pretext pentru a uh, opera privatizări și pentru a scuti statele membre de o responsabilitate socială, în așa fel încât să asigure cetățenilor condiții minime de viață decente. Nu putem să acceptăm uh, mod... stabilizarea salarială și asta ca realizându-se în condiții lamentabile, așa cum se realizează, spre exemplu, în Portugalia. Nu putem fi de acord nici cu statutul acesta de autonomie al Băncii Centrale Europene, care ia anumite decizii pentru a reduce uh, dobânzile pentru a menține o monedă euro puternică și acest lucru beneficiază doar grupurilor financiare celor mai puternice și astfel se agravează drama pe care o trăiesc uh, marea majoritate a cetățenilor europeni. Această politică a Băncii Centrale Europene a dus la o recesie în economia europeană și a demonstrat în mod evident încă o dată necesitatea de a avea uh, din nou o reducere a dobânzilor. În acest timp, cei care lucrează, cei care sunt la pensie, au încercat să pună deoparte bani de-a lungul anilor, să aibă economii. Însă au observat că veniturile lor au scăzut din ce în ce mai mult în ultimii ani. Și acum, ceea ce trăim în momentul de față, această criză generală, vedem că se naționalizează datoriile și se privatizează beneficiile, iar lucrătorii, întreprinderile mici și mijlocii, uh, pensionarii, cei care se află într-o situație de șomaj, suferă din cauza crizei și nu reușesc să se descurce. Dar dacă ne uităm la sectorul financiar, vedem că anumite bănci au, nu au decât beneficii crescânde an de an aceste uh, beneficii se dublează aproape în fiecare an și, bineînțeles, acest lucru penalizează nevoile de credit care există pentru a relansa economia. Și e nevoie de o adevărată ruptură cu această politi- de, față de această politică neoliberală. Uh, să nu uităm că încă mai există anumite paradise fiscale care încurajează această politică neoliberală. De aceea trebuie să creștem fondurile de care dispune Uniunea Europeană în așa fel încât acestea să fie redistribuite în mod corect. Bogăția care există să poată fi uh, benefică pentru toți cetățenii. Nu e nevoie de aceleași măsuri în plus, în continuare, care fac că cei care sunt bogați devin și mai bogați, iar cei care sunt săraci uh, sărăcesc și mai mult. E o situație gravă. Există diferențe între economiile uh, care fac parte din zona euro. De aceea cred eu că trebuie să încurajăm întreprinderile mici și mijlocii, să promovăm servicii publice de calitate care să ușureze acordarea de credite și să nu uităm, în ultimul rând, și familiile mai ales clasa uh, mijlocie, în așa fel încât să putem reduce sărăcia, să putem reduce șomajul de care suferă sute de mii de oameni în economiile europene. Mulțumesc! Știu că nu vedeți cam câte minute vorbiți, însă în momentul în care voi ridicați ciocanelul pot să puteți să fiți sigur că v-a trecut timpul. Și acum domnul Feregi, trei minute. Domnilor și domnilor, bucurați-vă de această sărbătoare, fiindcă 20 de ani nu o să mai prindem la euro. Ce vedem aici este o reminiscență a timpului sovietic în care se anunțau cincinale de succes înainte de lansarea acestora. Se vorbea despre recolte eh, de producții pentru tractoare și așa mai departe. Și mă gândesc că exact așa am abordat și noi lucrurile azi dimineață și am auzit eh, o serie de birocrați care n-au fost aleși, dar care ne-au spus ce mare succes s-a înregistrat cu euro. Este o iluzie. Ideea că BCE a făcut un lucru minunat e extraordinar vară, iulie anul trecut, BCE a ridicat rata dobânzii în momentul în care piețele începeau să scadă și ratele scădeau în restul lumei. Sigur, nimic nu mă surprinde, fiindcă ce este euro? Este o clasă politică ce își impune voința asupra cetățenilor Europei. Nu uitați, doar două țări au făcut un referendum, Danemarca și Suedia, cu privire la euro și în ambele referendumuri rezultatul a fost nu. Acel cuvânt care trebuie evitat dacă se poate în Europa. Zona euro nu a fost testată niciodată, dar se va întâmpla acest lucru în Spania, în Italia, sunt uh, situații foarte grave. Italia n-ar fi trebuit, cum au spus germanii, să se, adau, să se alăture euroului. Mii de oameni uh, ies pe străzi, fac demonstrații cerând guvernelor să facă ceva, să reducă ratele, să uh, treacă la devaluare, dar guvernul grec este blocat în uh, cămașa de forța euroului și nu mai poate face nimic până la următoarele alegeri, cel puțin în Grecia. oamenilor li s-a luat posibilitatea de a-și determina viitorul prin vot și de aceea s-a ajuns la singura alternativă, ca fiind violența. Ce ați făcut cu acest euro este să blocați oamenii într-o închisoare uh, economică uh, din care pentru a ieși este nevoie de foarte mare curaj, e nevoie de mm, oameni vizionari care să-i conducă sau se va ajunge la uh, o criză economică de mari proporții. Regatul Unit a putut să treacă la devaluare, să reducă rata dobânzii, fiind în afara zonei euro, a putut să facă ceea ce trebuie să facă. Dacă vreți să uh, vociferați împotriva mea, puteți face acest lucru, dar țineți minte că obligațiunile din Grecia sunt cu 235 de puncte mai mari decât cele germane. Nu, pot să, eh, nu toată lumea știe ce, eh, exact ce înseamnă acest lucru și cei care știu preferă să ignore. Eh, puteți să vă îngropați capetele în nisip cât doriți, puteți ignora piețele, dar în timp aceste piețe nu vă vor ignora pe dumneavoastră. Mulțumesc! Enfin, dernier orateur sur... Ultimul vorbitor cu privire la această dezbatere pe care vă rog să-l ascultăm în tăcere este domnul Helmer. Aveți trei minute. Mr. President. Domnule președinte, în ultimele 200 de ani, Uh, au existat zeci de încercări de a crea uh, mecanisme unice de schimb sau monede unice. Toate au dat, uh, au eșuat și așa se întâmplă și cu euro. Pentru că în clipa de față deja există semnele unui dezechilibru. Experiența Spaniei este ca un fel de taur în coridă Um, inițial foarte demn, foarte puternic, dar după aceea sângerează până uh, la moarte. Există uh, dificultăți acolo unde euro a fost uh, supraevaluat, există um, acțiuni care de asemenea dau greș în ce privește hârtiile de valoare din diversele țări. Și în clipa de față constatăm în zona euro încetinirea ale economiei. Nu pot decât să spun uh, sărbători fericite cu ocazia acestor zece ani. Mulțumesc pentru intervenții. Trecem acum la voturi.